Colegi, următoarea sesiune începe mâine, marți, 15 decembrie, de la 9 la orele 13, de la 15 la 20, de la 21 la 20.